Możemy zaczynać. Bardzo Państwa witam. Haideți să începem. Vă urez tuturor bun venit la ședința de astăzi. Voi uh, prezida ședința de astăzi pentru că domnul Paolo de Castro este absent. Powtarzam, witam Państwa bardzo serdecznie. Repet, vă urez tuturor bun venit. Îl înlocuiesc astăzi pe domnul Paulo de Castro și voi conduce ședința în locul lui. Avem câteva schimbări la ordinea de zi, vi le voi explica acum. Mai întâi, um, aș dori să adoptăm ordinea de zi cu următoarele schimbări și observații. Ședința este transmisă în direct pe internet. Și după cum am spus, domnul De Castro nu poate fi prezent în această dupămază și m-a rugat, rugat să conduc ședința în locul său. Domnul Silvestris nu va putea fi nici dânsul prezent astăzi, așa că punctul 3 de pe ordinea de zi se amână până la ședința din 30 septembrie. Apoi, se va organiza un trilog mâine după masă. De aceea, punctul 11, avizul Reimer privind controlele, va fi discutat mâine dimineață. Deci, mâine dimineață vom discuta și avizul domnului Reimer. Avizul Rodus în legătură cu criza alimentară și punctul 13 privind situația actuală a reformei PAC au fost anulate. Aș dori de asemenea să vă informez că beneficiem de interpretare în toate limbile colegilor din comisia noastră. Acum trecem la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi. E vorba de măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. Raportorul este domnul Feynman. Astăzi vom avea un schimb de opinii în legătură cu această propunere pe baza articolului 43, care are obiectivul de a proteja agricultura și pădurile Uniunii Europene um, de organismele dăunătoare plantelor. De asemenea, se dorește să se creeze sinergii cu uh, regimul materialului de reproducere a plantelor și se bazează pe regimul uh, privind uh, materialul de reproducere a plantelor. Afectează sectorul agricol în general, mai ales productivitatea și posibilitatea Um, de a asigura um, alimente consumatorilor uh, și uh, venitul uh, um, fermierilor, producătorilor. Doresc să-i dau cuvântul acum domnului Faimon pentru a ne prezenta acest subiect dificil. Mea panove. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă prezint acum proiectul de regulament privind uh, măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. Comisia Europeană a hotărât um, să revizuiască legislația în acest domeniu și astăzi avem prima ocazie de a dezbate acest proiect uh, de regulament. Raportul meu trebuie finalizat înainte de sfârșitul lunii septembrie. Atunci va fi la dispoziția dumneavoastră pentru a depune amendamente. Termenul limită pentru amendamente este data de 6 decembrie 2013 și bineînțeles apoi vom vota acest raport. Obiectivul acestei legislații este îmbunătățirea protecției împotriva organismelor dăunătoare plantelor și există o legătură cu directiva privind materialul de reproducere a plantelor. Am uh, hotărât ca organismele dăunătoare plantelor să fie vizate de un nou regulament tocmai pentru a îmbunătăți flexibilitatea în acest domeniu al organismelor dăunătoare plantelor. Legislația um, va um, acoperi carantina și organismele dăunătoare calităților. Calității, mă scuzați. Comisia Europeană va putea lua astfel măsuri de prevenție împotriva unor tăți terțe pe perioadă de 4 ani. Această perioadă este necesară pentru a permite evaluarea riscurilor. Proiectul de regulament prevede și ca pasagerii care importă plante controlate în bagajul lor vor trebui să respecte restricțiile și regulile. Proiectul de regulament obligă statele membre să supravegheze zonele neafectate de anumite organisme dăunătoare și dacă cumva aceste zone sunt afectate, statele membre trebuie să ia măsuri de protecție. Statele membre trebuie să supravegheze situația și dacă e nevoie să ia măsuri de eradicare împotriva um, organismelor dăunătoare prioritare. Comisia va fi autorizată să impună carantină în cazul organismelor dăunătoare care nu pot fi radicate. Și operatorii profesionali vor trebui să se înregistreze într-un registru oficial și uh, pentru circulația plantelor va, vor fi necesare pașapoarte fitosanitare obligatorii pentru a demonstra că se respectă această legislație. Aceste pașapoarte fitosanitare vor fi necesare pentru toate pentru orice material de reproducere a plantelor. Se va prevedea însă o excepție pentru cantități mici de plante de vândut utilizatorilor finali. Nu se știe însă exact cum va armoniza Comisia Europeană această excepție. Acest pașaport fitosanitar standardizat simplificat va fi emis de operatori desemnați. Legislația include și reguli pentru producătorii de ambalaje din lemn. Acești operatori trebuie să trateze lemnul respectiv uh, și trebuie să respecte măsura fitosanitară internațională numărul 15. Acest regulament, deci, va însemna o povară administrativă, administrativă sporită pentru statele membre și pentru întreprinderi. Dar, în alte cazuri, efectul pozitiv este neglijabil. De exemplu, obligația de a transmite rapoarte anuale în legătură cu incidența uh, organismelor dăunătoare în carantină, conform anumitor articole din regulament. De asemenea, va trebui să transmită rapoarte în legătură cu exercițiile de simulare pentru organismele dăunătoare prioritare. De asemenea, se prevăd rapoarte în legătură cu informațiile privind pasagerii și um, clienții serviciilor uh, poștale în legătură cu uh, interzicerea importurilor. Toate aceste obligații trebuie evaluate și ar trebui sau simplificate sau eliminate. Problema este că se dă Comisiei mai multe prerogative uh, pentru adoptarea actelor delegate care să prevadă frecvența exercițiilor de simulare, de exemplu, conform articolului 25, sau în ceea ce privește acțiunile de conștientizare prerogativele Comisiei în aceste domenii trebuie reevaluate, cred eu. De asemenea, cred că trebuie să reevaluăm posibilitatea ca organismele de inspecție să intre pe trenurile private pentru um, a eradica organismele dăunătoare. Există posibilitatea de a permite operatorilor profesionali nu doar să emită pașapoarte pentru plante, ci și să dovedească bună sănătate a plantelor pe care le introduc pe piață, conform articolului 82. Comisia ar trebui să explice în ce condiții operatorii autorizați să realizeze aceste sarcini vor fi aleși un element crucial în întregul exercițiu este afectarea unei finanțări corespunzătoare. Dacă dorim măsuri de protecție mai stricte împotriva organismelor dăunătoare plantelor, trebuie să se aloce și suficienți bani pentru asta. Același lucru este valabil și pentru finanțarea, pentru protecția sănătății animalelor. De asemenea, considerăm că trebuie să existe compensații financiare pentru operatorii um, din domeniu în anumite cazuri justificate. Ni s-a spus că finanțarea este inclusă în cadrul financiar multianual până în 2020. Iată ce am putut de spus în legătură cu acest subiect foarte complicat și acum vă ascult cu atenție. Bardzo dziękujemy. Vă mulțumim foarte mult. Acum putem începe dezbaterea. Aveți ocazia să faceți comentarii, să puneți întrebări. Mai întâi are cuvântul domnul Agniu, vă rog. Uh, Domnule președinte, un uh, punct de ordine, o solicitare de respectare a regulamentului, așa că, având în vedere că doamna de lângă mine a cerut cuvântul înaintea mea, o întreb dacă nu dorește să vorbească prima. prima. Bun. Vorbim despre organismele dăunătoare plantelor. Uh, accept faptul că perspectiva colegului care a introdus subiectul este diferită de a mea. Dar dacă avem o organizație minunată ca Uniunea Europeană care acoperă o zonă atât de mare, cu liberă circulație și bolile uh, pot fi transmise ușor. Dar eu aș avea un alt punct de vedere. Uh, nu Uniunea Europeană protejează plantele împotriva organismelor dăunătoare plantelor, ci oamenii de știință din sectorul privat caută modalități de a aduce pe piață pesticide care controlează aceste organisme dăunătoare. Și ei investesc masiv în activitatea lor și trebuie să poată să se aștepte la un cadru legislativ uh, din partea conducătorilor lor care să le permită să funcționeze bine ei se bazează pe elemente științifice, nu pe sentimente, pe modă și presiunea grupurilor de lobby. Și în ultimele luni ne-am dat seama că se lasă știința complet deoparte. S-a ajuns de acord, nu eu, dar uh, colegii uh, au considerat că trebuie eliminat un pesticid pentru că omora toate albinele. Uh, Uh, numai pe baza unei, unor păreri. Iată, politicienii au interzis folosirea acestui pesticid de la anul, um, dar nu se mai vor putea folosi la fel de bine, nu se vor putea proteja plantele la fel de bine. În uh, ferma mea am plantat iarbă și flori de câmp um, am uh, plantat în iunie, în august au înflorit florile și au venit foarte multe albine. Deci populația albinelor deja crește din nou, înainte chiar să înceapă interzicerea folosirii pesticidului respectiv. Așa că vă rog pe toții să-și reevalueze reacția. Haideți să nu interzicem plante, eh, produse foarte importante de protecția plantelor atât de ușor optymistycznie brzmi informacja, że odbudowuje się. Iată, o informație foarte optimistă din partea colegului nostru și anume că populația albinelor este în creștere. Probabil reprezentanții comisiei vor aborda și ei acest subiect. Acum Dau cuvântul doamnei Ayuso. Îmi cer scuze că nu i-am dat cuvântul prima, dacă a fost prima care a solicitat acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte, nicio problemă. Ehm, nu mă supăr că mi-ați dat mai întâi cuvântul colegului meu. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru această prezentare foarte clară a proiectului de regulament, care face parte dintr-un pachet de cinci regulamente care vor înlocui aproape 70 de acte legislative care vizează controlul importurilor, plantelor și animalelor. Comisia a făcut într-adevăr multe, dar nu este deloc un domeniu ușor. Și propunerea comisiei este cam complexă. Dar, mai întâi, în legătură cu această propunere și de, de, cu celelalte, aș dori să spun că Comisia folosește actele delegate și de executare și când trebuie și când nu trebuie. Eu cred că documentele de bază trebuie să fie mult mai concrete. Nu trebuie să se lase în sarcina actelor delegate aproape tot. Ulterior. Acum, mai precis, acest regulament vizează uh, delegarea prerogativelor pentru controlul și supravegherea fitosanitară. Comisia dorește să reglementeze pe baza actului de bază și dorește să desemneze organismele competente care vor face acest control și această supraveghere. După părerea mea, Comisia trebuie să devinească normele fundamentale și apoi statele membre, bineînțeles în acord cu Comisia, vor putea decide care vor fi autoritățile competente pentru control și supraveghere. Cred că aceasta ar fi uh, o manieră mai eficientă și mai pragmatică de a acționa, de a proceda. Acum, un alt aspect. taxele pentru întreprinderile mici, pentru operatorii mici, bineînțeles trebuie să discutăm și despre asta, dar nu aici, nu în acest regulament. Eu nu cred că trebuie să încărcăm, să strivim întreprinderile mici, operatorii mici cu taxe suplimentare. Și un aspect care vizează îndeaproape țara mea. Eh, insulele Canare nu sunt eh, incluse în acest regulament pentru că ele sunt considerate țară terță nici în directiva în vigoare nu sunt incluse insulele Canare, dar s-a prevăzut că ele să fie incluse la șase luni după modificarea listei plantelor pentru a introduce pe listă și organismele dăunătoare caracteristice acestor teritorii. Bineînțeles, situația insulor Canare este una deosebită, e vorba de zone insulare dar e nevoie de atenție specială acordată acestor insule. Bineînțeles, există o legislație proprie în domeniul fitosanitar în aceste insule, dar, după părerea mea, eh, insulele Canare ar trebui incluse în acest regulament să nu fie considerate eh, ca niște țări terțe, care acest lucru ar pune în pericol accesul la piața europeană. Apoi, Comisia dorește să legifereze și în ceea ce privește exporturile spre țări terțe. Eu cred că exagerează în a face asta. Uniunea Europeană trebuie să se protejeze de ce intră în Uniune din exterior, pentru că avem o piață unică. Ehm, produsele, materialul de reproducere circulă liber, dar apoi exporturile noastre spre alte țări, eh, exporturile statelor membre spre alte țări, vizează doar aceste state membre. Sunt chestiuni bilaterale. Noi, de exemplu, avem peste 200 de modele fitosanitare diferite pentru exporturile spre țări terțe și asta nu ne privește decât pe noi. Considerăm că nu are niciun rost să se legifereze la nivel european și nu trebuie să se legifereze la nivel european în legătură cu aceste aspecte. Noi considerăm că trebuie să se legifereze la nivel european doar în ceea ce privește importurile și nu exporturile. Iată ce am avut de spus. Așteptăm cu nerăbdare raportul colegului nostru și vom depune, bineînțeles, amendamente. Mulțumesc! Bardzo, bardzo Pani poseł dziękuję. Vă mulțumesc.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 De altfel, acest lucru îmi dă de furcă dacă mă uit la comisie care solicită măsuri, reguli de punere în aplicare și așa mai departe. Practicile sunt diferite de la o țară la alta și nu ținem cont destul de aceste lucruri. Lipsește uh, stimularea necesară pentru a da o motivație. În momentul în care vine vorba de boli, și organisme dăunătoare? Victimele, primele victime sunt uh, mai ales cei care nu sunt despăgubiți. Trebuie să găsim un sistem care să încurajeze exploatările vizate, în primul rând, să nu ascundă să nu ascundă ce li se întâmplă încercând uh, să își rezolve ei problemele singuri, de frică să nu fie discriminați. Nu, este important ca aceste persoane să, să se manifeste rapid pentru a se depista problemele. Acest lucru este important pentru sector. Este important să folosim noile tehnici și tehnologii. Adesea primim uh, instrucțiuni care ating sume astronomice. Cred că trebuie să avem un suport electronic, fiindcă astfel consultarea va fi înlesnită. Cu cât dorim să controlăm mai mult, cu cât ne dorim mai multe probe, cu atât va trebui, bineînțeles, să avem uh, personal disponibil pentru aceste controle la nivelul administrațiilor și la nivelul exploatărilor, care nu produc să, să spunem așa. Iată de ce trebuie să păstrăm principiul, uh, să respectăm principiul proporționalității. Cred că vom avea discuții foarte interesante pe marginea acestui subiect. Pe marginea acestui subiect se vor face probabil foarte multe propuneri, fiindcă este vorba despre sănătate fitosanitară în termen general, este vorba despre sănătatea și despre sănătatea animalelor. Nu este vorba despre protecția animalelor și protecția plantelor. Aceste subiecte sunt foarte interesante, bineînțeles, și ele vom reveni asupra lor și adesea. În perioada preelectorală vorbim despre tehnici de clonare, tehnici genetice, dar trebuie să lăsăm deoparte această discuție, fiindcă acesta este un subiect specific care nu are nicio legătură Neocorticoidele, nici ele nu-și găsesc locul aici și nu are niciun rost să vorbim, să povărăm discuția cu lucruri care nu-și găsesc locul aici. Uh, nu ne, va, nu ne va ajuta acest lucru și dacă dorim să fim serioși, să ne dăm seama că nu avem prea mult timp la dispoziție. Un alt aspect. Uh, Plantele sunt uh, diferite, nu sunt uh, toate de același fel, există mai multe categorii, mai multe soiuri, nu putem să găsim o soluție unică pentru toate soiurile de plante. Plantele, soiurile de plante variază foarte mult în ceea ce privește uh, durata de stocare și așa mai departe și trebuie să ținem cont de acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Această abordare practică ne face să înțelegem mai bine domeniul extrem de complicat și vom uh, discuta mai mult despre acest subiect în timpul audierilor. Dau acum cuvântul domnului Bove. Mulțumesc. O să mă refer și eu la lucruri concrete, fiindcă, din păcate, avem exemple care sunt tragice în Europa și uh, nu am reușit să găsim încă o soluție. Aceste organisme au distrus milioane de hectare, cum ar fi boala șarca, care a distrus foarte mulți pomi în sudul Franței și care aceste organisme nu au fost introduse de vânzătorii de plante, ci de cercetarea publică, de cercetarea științifică. Uniunea Europeană nu a reușit să rezolve această problemă și despăgubirea agricultorilor um, nu s-a desfășurat cum trebuie. La ora actuală ne confruntăm cu o problemă foarte serioasă. În Franța se fac legături la ora actuală cu România. Mă îngrijorează foarte mult uh, România în ceea ce privește această boală șarca, care atinge și această țară. Deci, iată lucruri serioase, dar uh, nu numai um, sectorul privat este afectat, ci și cercetarea trebuie să respecte regulile jocului. Un al doilea tip de boală care riscă să se întindă în insulele Canare este vorba de mm, o boală care afectează citricele și care a distrus deja toată producția de citrice în Florida și care acum se răspândește în Africa și deja în Orientul Mijlociu. Proiect, problema acestei boli, care, la care nu există niciun tratament în afară de smulgerea arborilor, există o chestiune nouă și, care trebuie țin, avut în vedere, cum, care este încălzirea climatică. Încălzirea climatică uh, duce la migrația insectelor dăunătoare, între ghilimele, și ne confruntăm deci cu o problemă gravă, și anume că uh, răspândirea acestor boli la ora actuală nu este doar o problemă de o problemă comercială și a modificării locurilor de producție. Deci trebuie să facem legătura între aceste boli și modurile de producție agricolă nu vreau acum să intru în polem- polemică, dar vreau să vă spun că există riscuri aferente modurilor de producție, cum ar fi faptul că la ora actuală, în țările care folosesc organisme modificate genetică, se manifestă rezistență la unele insecte. Unele insecte au devenit super rezistente la ora actuală. Deci ne confruntăm cu um, astfel de probleme. Nu e vorba de boli care apar din cauza unei probleme anume, ci care sunt legate de tehnicile, tehnicile agricole care fac, tra, fac insectele să fie super rezistente și apoi nu pot fi eliminate prin metode tradiționale. Deci trebuie să um, integrăm această, acest aspect în um, discuțiile noastre. Mulțumesc foarte mult. Nu mai avem vorbitori. Deci eh, dau cuvântul eh, reprezentantei comisiei. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului European care au luat cuvântul și um, și-au exprimat punctul de vedere. Ceea ce privește primele observații făcute, care se refereau la, la produse fitosanitare. Așa cum a spus și doamna Reimer, produsele fitosanitare nu fac obiectul acestui regulament, nici OMG-urile. Acestea sunt uh, uh, reglementate de cadre reglementative diferite și nu facem recomandări aici în ceea ce privește uh, tratamentele și așa mai departe. Actele delegate și de, implement, și de punere în aplicare. Și aici s-au uh, făcut unele comentarii. Folosirea de... Noi am încercat să... Noi am încercat să, să prezentăm principiile în unele acte normative, în actul de bază și în anexele acestuia, și am încercat să avem și unele detalii tehnice prin actele delegate și de punere și de executare. În timpul elaborării actelor delegate, ne-am consultat cu experții. Vom avea și procedura de comitologie care ne va ajuta să luăm măsurile necesare și potrivite. Vă asigur că nu vom uh, acționa uh, de unii singuri, ne vom baza pe sprijinul experților, cât și pe procedura de comitologie. În ceea ce privește excluderea anumitor teritorii, din sfera de aplicare a regulamentului. Noi am încercat prin acest regulament să acoperim unele zone biogeografice, unde vegetația și și organisme dăunătoare sunt comune. Teritoriile excluse nu fac parte din această zonă biogeografică. Acolo vegetația este diferită și organismele dăunătoare și organismele gazdă sunt diferite. Iată de ce am considerat că este mai sigur să protejăm teritoriul european, uh, considerăm, considerând aceste teritorii țări terțe, dând în egală măsură posibilitatea de, de posibilitatea acestor teritorii de a se apăra de anumite organisme dăunătoare care provin din uh, zonele noastre biogeografice. În ceea ce privește uh, stimulentul economic de a raporta aceste focare de organisme dăunătoare pentru companii, așa cum s-a spus în înainte intervenție, există deja, se prevede deja dă, um, daune pentru operatori eh, care se ridică la valoarea plantelor distruse. Acest lucru este un stimulant pentru operatori pentru a raporta aceste cazuri de eh, focare, de declanșarea focarelor și de a lua măsuri. Aceste aspecte țin, din, țin, de, țin de măsurile din cadrul cadrului financiar multianual în ceea ce privește reglementarea cheltuielilor pentru material reproductiv, eh, măsuri fitosanitare și de protecție animalelor. Iată ce vreau să spun deocamdată. Mulțumesc. Bardzo pani dziękuję. Mulțumesc foarte mult comisiei. Aș dori să vă spun că va avea loc o audiere pe data de 26 noiembrie. Se pot înainta amendamente până pe data de 6 decembrie. iar la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie se va vota. Și se va analiza avizul. Dacă nu mai sunt comentarii, haideți să trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba despre măsuri de protecție mă scuzați, este vorba despre cultivarea plantelor, opțiuni pentru creșterea calității și a recoltelor. Vom avea primul schimb de păreri pe marginea acestui raport din proprie inițiativă privind uh, opțiunile de creșterea calității și recoltelor. Acest raport din proprie inițiativă a fost primit de doamna Paulson, și aș dori să-i dau, să dau cuvântul. Vă rog. Colegul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că avem acest punct de, pe ordinea de zi astăzi. Dar fiindcă nu face parte din pachetul de controle care ne-a fost prezentat. Am avut ideea acestui raport din proprie inițiativă, pentru că lucrez îndeaproape cu Institutul Regal de Agricultură și Horticultură de la Stockholm. Iar aceste discuții revin privind uh, cercetarea și dezvoltarea soiurilor de plante. Iar uh, companiile multinaționale care controlează piața joacă un rol foarte important, mai ales de partea și de alta a Oceanului Atlantic. Aș vrea să vă spun că, în ceea ce privește acest acord din proprie inițiativă, că, după părerea mea, Europa trebuie să-și asume din nou controlul asupra propriei dezvoltări. Cu toții știm care sunt confruntările cu care se uh, care, se, care sunt confruntările ce afectează agricultura în următorii 10-20 de ani. Populația este în creștere, deci producția de alimente va trebui să crească semnificativ, cu 70%. Și toate acestea cu mai puțin consum de energie, apă, de produse chimice și cu exploatarea unor suprafețe de teren mai reduse. Toate acestea, bineînțeles, reprezintă o povară asupra nevoilor de, de dezvoltare a soiurilor de plante. Trebuie să vedem cum putem spori numărul recoltelor de pe suprafețele de teren existente. Avem nevoie de de culturi care uh, să reziste la temperaturi mai uh, ridicate, cu, mai, un consum mai mic de apă și care să fie mai rezistente la dăunători. Provocările, deci, sunt uriașe. Aș dori să discutăm toate aceste aspecte. Nu știu dacă avem, dacă putem avea, găsim noi soluția aici și acum, dar trebuie să demarăm cercetarea la nivel european. cercetarea trebuie să fie coordonată la nivel european. Pentru asta trebuie să folosim fondurile de cercetare. Avem nevoie și de sprijin pentru, pentru diversificarea IMM-urilor, exploatărilor de dimensiuni mici și mijlocii, exploatărilor agricole de dimensiuni mici și mijlocii, care devin din ce în ce mai vulnerabile din cauza reglementărilor și din cauza faptului că banii sunt canalizați către exploatările agricole mari și acțiunile lor de schimbare a soilor care sunt motivate de dorința de promovare și vânzare a unor anumite produse chimice. Eu aș dori să ne întoarcem la o diversitate europeană și să ne folosim de tehnologia uh, pe care o avem la dispoziție în acest scop. Am uh, lansat această inițiativă fiindcă consideram că vom uh, fi finalizat uh, negocierile privind ce perioada de șapte ani a pacului, în momentul în care vom discuta noile direcții și noile acțiuni ce urmează a fi întreprinse. Aș dori să vă ascult pe dumneavoastră acum, să știu ce părere aveți dumneavoastră despre toate aceste subiecte. Dar asta nu mai este legat de propunerea comisiei, este doar un raport din proprie inițiativă. Otwieram discuția. Jako pierwszy zgłosił się... Mulțumesc. Deschid uh, discuția. Doamna Lebrun are cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, aș dori să salut inițiativa colegei noastre, doamna Paulson, în numele grupului meu, care se apleacă asupra selecției vegetale, un subiect uh, important și pentru noi, poate nu din aceleași motive. Cu toți am constatat faptul că cererea de alimente la nivel mondial va crește cu 70% până în anul 2050. Această creștere este cauzată de eh, creșterea populației la nivel eh, mondial eh, și de creșterea standardului de viață, ceea ce sporește cererea, mai ales în ceea ce privește carnea. E nevoie de uh, 2 până la 15 kg de cereale pentru producerea unui kilogram de carne, ceea ce înseamnă că ecuația este singură. Trebuie să producem mai mult dacă dorim să fim uh, liderii sectorului agroalimentar în continuare. Aplicându-ne asupra acestor perspective, ne dăm seama că sectorul agroalimentar reprezintă un sector cheie în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene, în ceea ce privește locurile de muncă, industria și economia europeană, cât și în ceea ce privește echilibrul structural al Europei. Creșterea producției este indispensabilă. Putem spune că acest lucru înseamnă că nu putem să producem oricum, Trebuie să nu mai irosim resursele, bineînțeles, și să împăcăm productivitatea cu uh, durabilitatea. Acest lucru ni-l cer, îl cer cetățenii. Se fac uh, eforturi în uh, domeniul mediului înconjurător și putem spune că este important ca Uniunea Europeană să arate că aceste perspective sunt durabile din punct de vedere economic și social. Dar ne dăm seama că dezbaterea demarată astăzi se rezumă, se poate rezuma în termeni foarte simpli, fiindcă obiectivul, obiectivul poate, poate fi să punem totul în aplicare la nivelul cercetării pentru a avea soluții noi, alternative, care să răspundă nevoilor societății, dar și nevoilor de dezvoltare durabilă. Miza este de a reconcilia productivitatea și durabilitatea și nu de a le pune în opoziție. Creșterea producției nu înseamnă că nu putem produce și mai bine, nu putem avea o producție mai bună. Bineînțeles, uh, natura producției, tipurile de producție și culturile intră aici în discuție. Și aici ajungem la chestiunea selecției vegetale. Selecția vegetală este un subiect uh, vast și trebuie, bineînțeles, să îl limităm în un fel sau altul fără să divagăm, așa cum spunea Jose Bove, pe un teren foarte vag, la poate adesea ideologic. Bineînțeles, acest lucru înseamnă că trebuie să ne punem și uh, întrebarea cum putem să reducem uh, folosirea produselor chimice, cum putem îmbunătăți procesele naturale, cum le putem înțelege mai bine și cum le putem recunoaște. Uh, Trebuie să stimulăm uh, um, creatorii europeni pentru a le proteja de concurența mondială. Dispunem de o filieră de calitate care trebuie să-i dăm la dispoziție mijloacele necesare de a se proteja, de a se distinge mai bine de altele ar fi uh, trist și ar fi anormal ca Europa să fie marginalizată, să se marginalizeze în ceea ce privește aceste subiecte. Dezbaterea privind biotehnologiile și OMG-urile este foarte sensibilă, foarte delicată, iar Uniunea Europeană s-a exprimat pe marginea acestui subiect deja, precum și uh, cei de pe scena agricolă, fără să vreau să iau partea nimănui, vreau să vă spun că e foarte important ca aceste glasuri să se facă auzite. Iată de ce este important să dăm dovadă de o anumită prudență sau de o anumită vigilență, iar rolul Parlamentului este să fim foarte implicați în acest dosar, oferind lămuriri corecte și echitabile, pe cât se poate, în ceea ce privește cercetarea și inovarea. Nu înseamnă facem tabula rasa, ci revenim la principiile fundamentale, trebuie să punem sub semnul întrebării cunoștințele noastre și, în egală măsură, să ocrotim diversitatea genetică. Iată, deci, că noi va trebui să, să hotărâm dacă este oportun uh, abordarea unui subiect care, după mine, a devenit uh, unul pe care nu-l mai putem ocoli. Vă mulțumesc! Bardzo dziękuję pani poseł. A w tej chwili proszę. Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii. Aș vrea acum să dau cuvântul domnului Jose Bove. Da, cred că uh, activitatea doamnei Paulson, deși deocamdată e vorba doar de un aviz, poate că această activitate va reuși să mai busculeze certitudinile comisiei și se vor putea face progrese. Și ca să rămânem la nivelul concret, pentru că îmi place să rămân la nivelul discuțiilor concrete, o cale ar fi bugetul cercetării. Astăzi și, de fapt, în ultimii ani am avut un buget de cercetare care a fost complet orientat către întreprinderi pentru a face ca populația să accepte organismele modificate genetic. Cred că unii dintre noi își amintesc de un proiect care se numea Entrance Food. 12 milioane de euro au fost uh, uh, cheltuiți pentru a-i face pe europeni să înghită Uh, organismele modificate genetic. Bani care au intrat în buzunarele marilor întreprinderi și asta este inacceptabil. De aceea eu propun concret ca în acest raport să propunem să se dezvolteze, să se dezvolte, mă scuzați, prin intermediul uh, bugetului de cercetare o legătură între Comisia uh, de Cercetare și Comisia de Agricultură și să se financeze cercetarea participativă Uh, pentru producția de uh, semințe participativă între agricultori și cercetători. Deci să plecăm de la nivelul uh, cel mai mic, să înțelegem care sunt diferențele de soluri, cum își selecționează agricultorii semințele și în felul acesta să dezvoltăm un schimb participativ de semințe. Deci ca să ieșim din acest model unic, de producție unică, fără niciun fel de adaptare la capacitățile și particularitățile solurilor. Pentru că principala uh, problemă este că astăzi uh, semințele sunt peste tot aceleași, echivalente. Oricare ar fi solul, oricare ar fi clima, trebuie adusă o anumită cantitate de apă și o anumită cantitate de produse chimice, altfel nu este nicio recoltă. E bine, trebuie să începem invers procesul, deci să pornim de la teren, să pornim de la climă, să pornim de la realitățile existente și să producem semințe care corespund acestor terenuri și acestor condiții particulare. Avem nevoie de o nouă abordare uh, a științei și să vorbim mai degrabă de potențialul real existent și nu de dorințele noastre a priori standardizate. Uh, cred că există enorm de multă muncă de făcut uh, și în același timp va trebui să ne aplicăm asupra acestei legislații uh, care încă se mai discută și care mai pune încă probleme, și anume legislația privind semințele, și care permite întreprinderilor mari întreprinderi să aibă controlul asupra schimburilor de semințe și nu micilor producători. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să dau cuvântul domnului Agnew. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Do- întrebarea doamnei Paulson a fost foarte simplă. Ce opțiune avem pentru a crește uh, calitatea și recoltele la uh, plante? Cred că sunt mai multe opțiuni. În primul rând, uh, o varietate mai mare, speran- sperând că vom obține din încrucișări rezultate mai bune și după aceea uh, avem uh, altoiul, deci avem varietatea A și varietatea B și în varietatea A există o legătură slabă, dar uh, varietatea B are deficiențe în altă zonă și sper că dacă le pui la oaltă, vei obține o combinație benefică, dar la fel poți să obții rezultatele și, rezultate și mai rele. A treia opțiune este să iei niște semințe pilot, să le pui într-o uh, pungă, să le iradiezi și după aceea să le plantezi și să sper că ai forțat o mutație care să fie benefică pentru rasa umană. Dacă a existat vreun sistem de producere a unor alimente de tip Frankenstein, ăsta e. Dar văd că nimeni nu-și face griji în legătură cu asta ce îi îngrijorează pe ei. Sunt oameni de știință care au reușit să izoleze o anumită genă de pe o plantă și să o transfere în mod foarte precis uh, altei plante, în modalitate considerată, care ar putea fi considerată uh, drept foarte bună. Totuși, lobby-ul uh, ecologist din Parlamentul European spune că acest lucru este uh, crud și rău și toți o să devenim sclavii porcilor capitaliști N-am auzit niciodată asemenea uh, tâmpenii până acum. Avem instituții britanice științifice și în una dintre aceste instituții, în Hertfordshire, uh, oamenii de știință au o abordare complet nouă în ce privește controlul insectelor, dăunătorilor. Pentru că, după cum știți, insectele uh, poartă, sunt purtători de virus. Și în loc să ucizi insectele, ei iau, împrumută o idee de la uh, planta de piper, determină uh, aceste insecte să plece de acolo, pentru că li se pune plantelor o genă de piper. Și ai zice că e o idee bună. Ei bine, nu. Se părea că uh, vreo 3000 de oameni aveau de gând să invadeze acest institut, să-l distrugă. Vreo 150 până la urmă au apărut. Eu m-am dus să apăr instituția aceasta britanică. Și acei 150 de oameni uh, au considerat că sunt prea mulți polițiști acolo și suntem, eram și noi mai mulți cei care venisem să uh, îi apărăm și au tot făcut, au ținut, ținut uh, discursuri anticapitaliste și au început să cânte în franțuzește. Încă o invazie normandă. Da, mă rog, asta pare să fie atitudinea prevalentă. Uniunea Europeană nu e pregătită să reglementeze această zonă, nu face decât să ceră mai multe teste, totul devine mai scump pentru toată lumea. Ar trebui ca toată această, tot acest domeniu de politici să fie lăsat la nivelul statelor membre și acestea să decidă cum și dacă vor opera tehnologii modificate genetic. Vă mulțumesc! Bardzo dziękuję za to urozmaicenie naszej... Președintele, mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii foarte interesante. Aș vrea să i dau cuvântul domnului Andrew. Oui, merci, euh, président. À mon tour de... de... Da, mulțumesc, uh, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc, domnule Poulsen, pentru că a prezentat acest uh, raport uh, esențial și complex în același timp și aș vrea să vă transmit poziția colegului nostru, Luis Capula Santos, uh, care m-a rugat uh, în calitate de reprezentant al grupului socialiștilor și democraților să prezint această uh, poziție și niște considerații generale, pentru că suntem totuși la începutul uh, discuțiilor. Așadar, îmbunătățirea plantelor presupune diferite tehnici care să influențeze evoluția plantelor cu scopul de a dezvolta varietăți superioare prin uh, varietăți soiuri superioare, înțelegem cu toții că vorbim de un randament mai bun și de o rezistență mai mare la condițiile climatice. Această îmbunătățire, această ameliorare uh, se produce independent de o practică bine planificată și devine consecința simplei practici a producătorilor de plante care incită la o selecție naturală. De asemenea, există selecția uh, prin intermediul biotehnologiei. Contrar acestea, aceasta are un impact asupra competitivității și durabilității uh, selecției vegetale pe termen lung. Durabilitate, ca și globalizare, sunt niște cuvinte care au, sunt la modă și se folosesc de multe ori în mod abuziv și li se diluează semnificația. Și în acest context, spune raportorul, Aș dori să stabilim foarte clar ce înseamnă, de fapt, durabilitate. Durabilitatea în contextul selecției vegetale trebuie să combine nevoia de producție competitivă fără pierderea diversității genetice pe termen lung. Asta ar putea fi foarte atractiv din punct de vedere comercial pentru agricultori să privilegieze în culturile lor tipuri specifice de varietăți. Însă, pe termen lung, Asta ar avea consecințe irreversibile din punct de vedere al diversității genetice disponibile și reducerea varietății genetice este invers proporțională cu riscul devastării absolute a culturilor care devin astfel vulnerabile uh, proporțional. Și este sarcina oamenilor politici să definească cadrul de reglementare pentru activitățile de selecție vegetală. Și aici trebuie să ținem cont de o abordare responsabilă și realistă și care să răspundă nevoilor actuale și să nu compromită generațiile viitoare. Acceptarea dezvoltării științifice este necesară, dar nu trebuie să pierdem din vedere consecințele pe termen lung ale alegerilor noastre. Suntem conștienți de uh, nevoia de a stabiliza randamentele agricole, de vulnerabilitățile culturilor datorate schimbărilor climatice Uh, și care devin din ce în ce mai uh, legate de nevoile de, de o creștere a nevoii de produse alimentare. Uh, înțelegem că în ultima vreme, în anumite părți ale lumii, au existat probleme legate de penuria alimentară. Producția vegetală ieșită din manipularea genetică, moleculară, poate reprezenta un răspuns la aceste lipsuri, dar trebuie să avem abordare holistă uh, și să nu uităm uh, alte variabile, cum ar fi calitatea solului, microbiologia și așa mai departe. Deci nu trebuie să instrumentalizăm lucrurile și să le abordăm într-o manieră responsabilă pentru a obține un echilibru între nevoile noastre actuale și uh, viitorul nostru și al generațiilor care urmează. Vă mulțumesc foarte mult! Emilia. Bardzo dziękuję. W tej chwili proszę o zabranie głosu pana posła Rubika. Mulțumesc foarte mult, domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea mea aș vrea și eu să susțin raportul domnului Paulsen. Cred că este o dovadă de patriotism din partea ei că se ocupă de acest subiect toate nuanțele și ideile care au fost menționate sunt foarte relevante pentru acest subiect și de asemenea aș vrea să susțin ce a spus domnul Bove. Aici, în Uniunea Europeană, avem țări foarte diferite, cu uh, condiții foarte diferite și adesea se întâmplă că o companie care a comandat uh, o cercetare și pe aceea a făcut uh, teste și a identificat un potențial economic, după aceea începe să-și facă reclamă peste tot în Uniunea Europeană și în exteriorul Uniunii Europene și în același timp acel produs poate nu e bun pentru alte tipuri de climă. Și micii fermieri ajung să creadă reclama pe care o văd la televizor și atunci cumpără acel produs îl folosesc și uh, nu are niciun rezultat și nimeni nu le oferă compensație pentru pierderile pe care le au. Așadar, când examinăm această problemă, trebuie să ne concentrăm asupra faptului că uh, creșterea plantelor și crearea unor noi tipuri de plante trebuie să se adapteze la particularitățile și situațiile regionale. Și apoi fiecare țară își poate găsi un mecanism specific de promovare. Teoretic există astfel de mecanisme și de, pot să vă vorbesc despre o experiență recentă din Letonia. Am vizitat o companie care se ocupă cu cultivarea cartofilor și mi-a spus că sunt mai multe sori de cartofi uh, care au fost uh, cultivați în uh, Letonia și că sunt foarte buni. Sunt foarte uh, rezistenți la diversi dăunători, recoltele sunt bune și aceste tipuri de cartofi au fost folosite, au fost folosite de zeci de ani în Letonia. Da, după aceea m-am uitat în literatura de specialitate și am văzut că sunt și tipuri de cartofi care în, în 2-3 ani se duc, se strică recoltele. Așadar, trebuie să fim foarte atenți cu testele practice aici. De asemenea, trebuie să fim uh, foarte grijulii atunci când ne gândim la echilibrul dintre uh, nevoia de calitate alimentară și uh, principiile economiei libere și ale pieței libere. Mi-aduc aminte cu mulți ani în urmă, cu zeci de ani în urmă, roșiile pe care le mâncam erau mult mai bune decât cele pe care le mâncăm acum. Deci nu mai au niciun gust, practic, roșiile acum, comparate cu acelea. Nu mai au aroma pe care uh, roșiile o aveau acum câteva zeci de ani. Nu spun neapărat că trebuie să ne întoarcem în trecut, dar trebuie să, ar trebui să ne gândim la calitatea produselor și să uh, favorizăm acele companii care produc în mod ecologic. De asemenea, trebuie să ne gândim la uh, problema împachetării aceste produse, sigur, pot fi mai eh, scumpe, dar întotdeauna vor fi oameni care și le pot permite. Pentru că dacă vă gândiți că bă, roșiile ieftine n-au nicio valoare nutritivă, în general cred că acest, acest aviz e unul foarte bun și că uh, discuțiile vor fi uh, interesante și sper că vor aduce rezultate pozitive pentru Uniunea Europeană. Bardzo dziękuję, a tak nawiasem mówiąc... Mulțumesc foarte mult, apropo. Mm, pentru că vorbesc de faptul că roșiile erau mai bune când eram tineri. Poate tocmai de asta erau mai gustoase că eram noi mai tineri. Dau acum uh, cuvântul reprezentantul Comisiei, domnul Ianis Camistrisas. Thank you, uh, uh, Mr. Doamna Camistristas. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în locul lui Ianis Karamicius, care este avocatul nostru, pentru că e vorba de chestiuni extrem de tehnice în ce privește creșterea plantelor și cultivarea plantelor și Comisia recunoaște uh, provocările pe care le presupun schimbările climatice și uh, creșterea populației. de securitatea alimentară și noi considerăm că cultivarea plantelor și îmbunătățirea solurilor de plante sunt extrem de importante pentru a lupta cu aceste provocări și de asemenea credem că este important să existe bani alocați pentru cercetare. În același timp, Sectorul uh, creșterii plantelor este, cultivării plantelor este unul foarte inovator și uh, pun, pune mare accent pe cercetare. Deci e unul dintre cele mai inovatoare sectoare, sectorul uh, cultivării plantelor. De asemenea, a existat un studiu de la Centrul Comun de Cercetare, începește uh, cultivarea uh, plantelor și poate că ar trebui să vedem uh, ce spune el despre micile recolte și micii cultivatori. Din nefericire, această discuție privind OMG-urile, organismele modificate genetic, a dat o imagine oarecum greșită în legătură cu uh, acest sector al uh, cultivării plantelor în Europa. Comparativ cu multe alte țări din lume, avem multe întreprinderi mici și mijlocii în acest domeniu și chiar în unele sectoare, cum ar fi uh, cel al cultivării fructelor, avem foarte multe micro-întreprinderi și Comisia face un studiu ca să obțină o imagine mai clară a situației. Deci nu sunt doar mari întreprinderi, mari companii, sunt și destul de multe micro-întreprinderi și IMM-uri care se ocupă de acest domeniu în Europa și considerăm că legislația actuală începește uh, marketingul și uh, începește vânzarea semințelor și uh, schimbul de semințe susțin aceste întreprinderi mai mici pentru că uh, credem că oferă uh, condiții egale uh, în ce privește registrarea produselor înainte de vânzarea lor. Evident, există o legătură în legătură cu propunerea privind materialul de uh, cultivare a plantelor, pentru că propunerea se uh, referă la, varietatea, la registrarea varietăților de plante, pentru că e nevoie de registrare înainte de vânzare și în acest context uh, am uh, examinat cerințele de testare și am propus un nou, o nouă abordare pentru a armoniza uh, testarea uh, pentru a obține o valoare sustenabilă. Așadar, aceste testări se fac în statele membre conform condițiilor climatice naționale și vrem să Uh, îndreptăm uh, cultivarea plantelor într-o direcție mai stabilă uh, și anume controlul problemelor legate de bolile plantelor, utilizarea mai redusă a pesticidelor, de asemenea legătură cu criteriile legate de schimbarea climei, să testăm varietăți mai rezistente la inundații sau din potrivă la secetă. Și noi credem că biodiversitatea este extrem de importantă pentru păstrarea resurselor genetice și materialului genetic pentru cultivarea plantelor, și prin urmare propunem o nouă abordare pentru a ne asigura că există mai multă diversitate și material uh, genetic mai diversificat. În propunerea noastră încercăm să îi susținem pe fermieri și pe grădinari care uh, se ocupă de, de cultivarea plantelor. Și în fine, această testare a sorilor, a varietăților de plante în statele membre, uh, în cadrul ei, autoritățile naționale creează niște liste de recomandări, astfel încât fermierii să primească informații independente, dar oficiale, în legătură cu diversele varietăți de plante pe care le-ar putea folosi. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai sunt comentarii, Aș vrea să îi dau cuvântul înapoi doamnei raportor pentru a răspunde la problemele care au fost ridicate de colegi. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ah, doresc să spun că sunt foarte încântată că există opinii atât de diferite aici în rândul nostru. Într-adevăr, subiectul este dificil. Uh, pe 5 noiembrie va avea loc o mică audiere cu participarea a trei cercetători. Ne vor vorbi despre tehnicile deja folosite astăzi și atunci ne vom putea face o părere uh, sunt bune sau nu aceste tehnici. Apoi va veni un uh, cercetător, cercetător american din domeniul biotehnicii care se ocupă de cultura biologică. Deci, iată, acest prim schimb de opinii este un început bun și sper că vom continua la fel. Creativitatea este conceptul de bază când discutăm un astfel de subiect. Și, bineînțeles, vom vedea la ce concluzie vom ajunge. Vă mulțumesc. Stimată doamnă raportor, sunt sigur că această audiere ne va fi foarte utilă. Pe 25 noiembrie vom avea un nou schimb de opinii, iar uh, termenul pentru depinerea amendamentelor este 2 decembrie. Iar votul în comisie va avea loc probabil în ianuarie sau februarie. Hei, Lesen, ledsen men du är inne på nästa del. Da. Ă, dorești să vorbim deja despre sănătatea animalelor, punctul 6? Da sau nu? W razie przechodzimy do kolejnego punktu, który też... Da. Putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Sănătatea animalelor. Tot doamna Paulsen este raportoare. Este vorba de o altă parte a pachetului privind sănătatea plantelor și animalelor. Achiul privind sănătatea animalelor este format din vreo 50 de directive și regulamente și vreo 400 de acte de uh, legislație secundară. Unele uh, datează încă din 64. Legea sănătății animalelor are obiectivul uh, de a crea un cadru de reglementare unic, simplu, uh, simplificat uh, și compact pentru sănătatea animalelor în Uniunea Europeană. Doamna Mari Paulsen este raportoare, așa că îi dau cuvântul. Tot ce pani Geniză. Da, Iată, tot dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Iată, discutăm o altă parte a pachetului Sanco, trebuie să adoptăm o poziție și în legătură cu această parte a actului legislativ, a pachetului legislativ și iată uh, directivele și regulamentele uh, existente vor fi reorganizate și uh, reformate, se vor contopi aici. Deci, iată un pachet foarte complicat. Mai întâi doresc să fac următorul lucru. Să spun că atunci când ne gândim la termenul sănătatea animalelor, um, nu legiferăm în legătură cu toate aspectele sănătății, animale, um, sănătății animalelor. E vorba doar de bolile contagioase, transmisibile. Deci asta nu are nicio legătură cu bolile direct transmisibile. Deci, noi, această legislație prevede contaminarea, nu sănătatea animalelor în sine. Într-adevăr, eh, vorbim despre sănătate, dar în uh, această categorie se regăsesc multe lucruri și multe organizații consideră că această propunere de lege vizează bunăstarea animalelor, dar nu e așa. Repet, nu este uh, un act legislativ care vizează bunăstarea animalelor, animal welfare să fie clar. Aici e vorba de catastrofele majore cu care ne putem uh, uh, confrunta, cum ar fi febra aftoasă, salmonela, um, febra aftoasă um, și alte uh, boli contagioase de acest tip. 68% dintre aceste boli afectează întreaga populație dintr-o specie. Dar sunt și boli care pot afecta uh, oamenii. Deci 68% din aceste boli pot afecta oamenii. Aceste boli pot reprezenta adevărate catastrofe. Uh, Um, amploarea lor depinde de rasa de animale, de transmiterea la om, catastrofe pentru economie și așa mai departe. Deci este esențial să avem o legislație foarte precisă în legătură cu aceste aspecte. E nevoie de un sistem clar transparent pentru descoperirea acestor boli și pentru a le evita, uh, pentru um, a evita transmiterea lor. Apoi, știm câte contradicții, câte complicații există astăzi. Astăzi funcționăm cu acte delegate și acte de executare. Aproape la fiecare aliniat regăsim uh, aceste uh, acte de executare și delegate. Se spune comisia poate uh, adopta prevederi detaliate în legătură cu ce trebuie făcut pentru fiecare boală, de ce culoare trebuie să fie formularele pentru fiecare boală și așa mai departe. Și asta e o problemă, o problemă mare, pentru că aici e vorba de informații uh, tehnice, uh, științifice, uh, și trebuie să țină cont și de noile uh, boli și de uh, noile episoade contagioase. Deci, ce e clar este că trebuie să se acționeze foarte rapid. Nu putem adopta tot timpul legi care să depindă într-una de actele delegate. Nu, trebuie să se poată lua decizii foarte rapide pe baza datelor științifice. Dacă nu, pierdem controlul și Iată, acesta este uh, un aspect care complică mult această legislație. Apoi, un alt aspect pe care va trebui să-l discutăm este conflictul între piața internă, o piață liberă pe de o parte, și știm că astăzi ne confruntăm cu criza economică, cu ratele ridicate a șomajului și este interesul nostru ca piața unică să funcționeze. Dar atunci când folosim produse provenind de la animale vii, există întotdeauna un risc. Cum poate funcționa această piață unică? liberă, fără um, pericol de expunere la aceste boli contagioase. Iată care este o dificultate reală cu care ne confruntăm și pe care trebuie să încercăm să o rezolvăm. Când e vorba de animale, ne gândim imediat la biosecuritate sau la siguranța ecologică. Creștem animalele, le transportăm și așa mai departe și, bineînțeles, atunci când transportăm animalele, riscul uh, de transmiterea unor boli crește. Cum se poate evalua acest risc? Fiecare avem părerea noastră. Nu știu exact cum se poate rezolva cel mai bine această problemă. Unii spun că soluția sunt antibioticele, dar rezistența la antibiotice uh, este un aspect uh, foarte periculos. Astăzi e foarte important să înțelegem. Avem astăzi texte uh, Uh, legătură cu uh, rezistența la antibiotice, discutăm despre această realitate, e deja un pas înainte, dar rezistența la antibiotice este consecința abuzului de antibiotice, uh, uneori chiar în legătură cu bolile necontagioase cine folosește astăzi antibioticele, folosește unele aceste medicamente uh, ca un panaceu pentru a lupta împotriva oricărei boli. Și de aici decurge o problemă reală. Pentru că se abuzează de antibiotice și se creează rezistențe la antibiotice trebuie, ar trebui să se lupte doar împotriva bolilor contagioase. Iată care e problema. Uh, am vorbit despre contradicțiile mari care există în acest text pentru a vă da o idee, dar când veți citi singuri acest text, vă veți da seama că, în general, textul, în text se vorbește despre diferitele sisteme de control care există. Nu sunt foarte multe aspecte legate de biologie sau activități concrete care se regăsească aici. Oricum este un text foarte complicat, avem 256 de aliniate și sincer e nevoie de multă răbdare pentru a trece revista întregul text. Presupun că se vor face multe propuneri, multe chiar care nu vor avea nicio legătură cu subiectul, cu ceea ce am spus Adinea, deci să nu uităm că aici nu e vorba de protecția animalelor sau de bunăstarea animalelor. E vorba doar de protecția împotriva bolilor contagioase și atât. Și e vorba de că un sistem de control și de prevenție a acestor boli pentru a evita um, propagarea bolilor contagioase, pentru a evita epidemiile. Iată, mă voi opri aici. Uh, sper că veți avea cu toții curajul să citiți acest document stufos și complicat. Mulțumesc! Rzeczywiście zadanie wyjątkowe. Przechodzi... Vă mulțumesc. Într-adevăr, nu va fi ușor și doresc să-i mulțumesc doamnei raportor. Uh, Deschid acum dezbaterea. Are mai întâi cuvântul doamna Garcia Perez, vă rog. Președinte, gracias a la... Mulțumesc, doamna președinte. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mă scuzați. Mulțumesc doamnei Paulsen pentru prezentarea sa. A abordat um, chestiuni absolut esențiale din această dezbatere um, legate de sănătatea animalelor și uh, a vorbit și despre bunăstarea animalelor. Uh, colegul meu, care este raportor uh, din umbră pentru acest um, text legislativ, nu poate fi prezent astăzi, dar pot să vă spun că am primit trei contribuții din partea Parlamentelor Naționale din Italia, Portugalia și Austria în legătură cu acest proiect de regulament. Um, se știe că Principiul subsidiarității, subsidiarității este unul cunoscut, recunoscut, dar există dubii, aceste parlamente au exprimat dubii în legătură cu actele um, delegate uh, și uh, de executare. Uh, Uh, și doamna raportor uh, a vorbit și de această problemă. Într-o sută de articole se dă posibilitatea Comisiei de a adopta acte delegate și 50 de articole care îi lasă posibilitatea de a adopta acte de executare, fără a prevedea mai, nici măcar lista bolilor uh, pentru care se aplică aceste prevederi. Trebuie să se definească domeniul exact de aplicare a acestor articole pentru că a se face recurs la un număr atât de ridicat de acte delegate uh, ne face să avem dubii legătură cu capacitatea Comisiei de a simplifica sistemul uh, și de a-l face ușor de înțeles pentru uh, um, agricultori și pentru cei care transportă animalele. Legiuitorul nu reușește să aibă o viziune clară a modului în care se va organiza punerea în aplicare a acestui proiect de regulament. Vom propune, deci, modificări pentru a regăsi în text elemente de fond, de fond cum ar fi lista bolilor, um, pentru că uh, crearea acestei liste, conform textului actual, este de competența Comisiei. Știm că trebuie să dăm Comisiei posibilitatea de a interveni rapid în anumite cazuri, având în vedere aspectele specifice uh, Um, și um, aspectele sensibile ale acestui regulament, dar anumite elemente din regulament trebuie să facă obiectul unei decizii politice, deci decizii luate de Consiliu și Parlament. Și nu trebuie să uităm că trebuie să rețină un criteriu de organizare a actelor delegate și să nu uităm că e nevoie de un rezultat, deci de un act legislativ ușor de înțeles și ușor de aplicat de cei care activează în acest sector. Uh, apoi, trebuie să dăm consumatorilor din Europa și din afara ei uh, uh, produse alimentare care răspund unor norme sanitare, standarde care vor permite produselor noastre să fie comercializate străinătate în Statele Unite, mai ales având în vedere negocierile în curs privind o zonă de liber schimb între UE și Statele Unite. Doamna Baraciu, uh, raportor din umbră pentru acest text, vine dintr-o zonă îndepărtată, care de ani de zile suferă de pe urma unor uh, probleme sanitare, cum ar fi uh, pesta uh, porcină uh, sau boala limbii albastre. encefalita aftoasă. Sperăm că acest regulament va aduce um, soluții la uh, bolile de pe piața noastră și de pe piața din Statele Unite. Smith. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Schmidt. Thanks, President. I'll, uh... Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră pentru grupul meu, o felicit pe doamna Paulsen, uh, care astăzi are o zi grea, uh, se ocupă și de acest dosar foarte complicat. Um, va trebui să fim foarte disciplinați în modul în care abordăm acest dosar și mă bucur uh, că Marit ne-a explicat că aici nu e vorba de bunăstarea animalelor, deci nu trebuie să includem în text tot felul de lucruri legătură cu bunăstarea animalelor, pentru că nu aici este locul acestor uh, tipuri de considerente. Eu cred că aceasta este mai repede o strategie de control și eradicare a bolilor. Sunt de acord cu unele preocupări uh, menționate de colegi în legătură cu actele delegate, dar eu cred că Comisia are dreptate. Dacă uh, Comisia ar fi creat un cadru european uh, um, care să lase mai puțină flexibilitate statelor membre, cred că sistemul nu ar fi funcționat. Ca de obicei, problema cu actele delegate și de uh, executare este să nu se nască resentimente în rândul autorităților din statele membre, pentru că ele sunt cele care trebuie să pună lucrurile în practică și de aceea cooperarea lor este crucială, așa cum se întâmplă și în alte cazuri. Nu am un răspuns, nu am o soluție încă, dar am auzit deja anumite preocupări ehm, ale unor, ale unor parlamente, ale statelor membre. Și oricum, ă, textul propus nu este cel final și noi trebuie să ne gândim cum ne putem asigura că actele delegate vor fi mai limitate decât ă, se propune. Eu m-aș concentra pe două aspecte mai întâi laboratoarele de referință comunitare poate merită să ne gândim la o astfel de soluție, dar o întrebare adresată Comisiei. Ce buget avem pentru acestea? Pentru uh, a ajuta aceste laboratoare uh, să, să desfășoare activitatea. Și apoi Aș dori uh, să discutăm de ce um, produsele derivate uh, de la animale și uh, uh, salmonela și alte uh, boli contagioase din produsele derivate nu se regăsesc aici. Eu cred că uh, aceste Uh, boli care se pot transmite prin uh, um, produsele derivate ar trebui să se regăsească în acest act legislativ. Mulțumesc. Bardzo dziękuję panu posłowi. W tej chwili proszę o zabranie. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Ieble. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und mein erster großer Dank gilt uns. Mulțumesc Domnule președinte, doresc să-i mulțumesc uh, doamnei uh, raportoare, doamnei Palsan, pentru tot ceea ce a făcut și mai ales pentru disponibilitatea dânsei de a coopera cu noi. Îi mulțumesc pentru observațiile introductive care ne-au permis să, um, să avem o primă imagine de ansamblu al a aspectelor abordate aici. Uh, Bineînțeles, vom mai discuta la ședințele raportorilor din umbră. Sunt sigură că Parlamentul va putea pregăti un raport de calitate. Și pe acest subiect mă bucur că toți raportorii din umbră sunt de aceeași părere și anume că actele delegate și de executare se regăsesc peste tot în acest test și noi trebuie să ne gândim mai bine când, cum și în ce condiții pot fi ele folosite. Un alt aspect important, după părerea mea, este că aici e vorba de măsuri de protecție, de măsuri de luptă împotriva unor boli contagioase. Trebuie să că textul să ne permită să se pună capăt unui proces în momentul în care teritoriul începe să fie contaminat de anumite boli. Aici nu e vorba de bunăstarea animalelor. Nu putem să uh, introducem în acest raport tot felul de lucruri legate de bunăstare. Aceste tematici trebuie să fie bine separate și să ne concentrăm pe aspectele cu adevărat importante aici. Aș reveni asupra unor aspecte care pentru mine pun probleme. Articolul 5 bis 8. Aici se regăsește o listă de boli cu incidență asupra biodiversității și a poluării. Bineînțeles, ă, este foarte greu să înțelegem articolul 4 în care Comisia propune o definiție valabilă doar în cazul acestei reglementări. Mă întreb în ce măsură cea mai bună definiție de ales aici nu este uh, cea a Organizației Internaționale pentru Agricultură. Um, nu trebuie să discutăm aici 40 de temeiuri juridice diferite, pentru că astfel uh, se va complica mult viața celor care trebuie să aplice această legislație. Se vorbește despre uh, etichetarea cărnii dar trebuie să fie foarte clar. Sau um, punem totul în aceeași oală sau uh, ne limităm la chestiuni esențiale și separăm bine lucrurile. Problema rezistenței la antibiotice este, bineînțeles, una esențială. Ea poate fi abordată în raport, dar va trebui tratată și în altă parte. Mai avem și revizuirea regulamentului privind medicamentele pentru animale. Și de aceea poate trebuie să ne întrebăm dacă aici trebuie să vorbim despre antibiotice. Oricum, primele propunere doamnei Paulson sunt excelente și sunt sigură că între raportori din umbră vom putea dezbate aceste aspecte pentru a face din acest raport un raport excelent al Parlamentului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Iegle. Acum are cuvântul doamna Ayuso. Muchas gracias, señor Mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportor din umbră la raportul de la Comisia Envi. Și mulțumesc doamnei Paulson pentru activitatea sa. Sunt de acord în mare parte cu tot ce a spus domnia sa. Nu este un raport privind bunăstarea animalelor. Haideți, deci, să nu înaintăm amendamente care nu și-au locul aici. Bineînțeles, sănătatea animalelor este necesară pentru bunăstarea acestora. Comisia propune îmbunătățirile, îmbunătățirea ale regulilor și un sistem comun pentru toate aceste aspecte. Așa cum am spus, în ceea ce privește sănătatea plantelor, Comisia folosește în mod excesiv actele delegate în cadrul propunerilor sale. Dar uh, această bază este una bună și e loc de mai bine. Trebuie să clarificăm un lucru, anumite definiții. Cred că trebuie să spunem foarte clar care este diferența între animalele crescute în captivitate și animalele sălbatice. Animalele din uh, cadrul exploatărilor agricole de creștere, uh, creștere intensivă a animalelor sunt diferite de cele sălbatice – iar acest regulament are ca scop reglementarea bolilor ce afectează animalele sălbatice, un obiectiv greu de realizat. În ceea ce privește exporturile, Comisia dorește să reglementeze condițiile de exporturi către țări terțe. O să vorbesc din nou aici despre material, uh, uh, fitos, material reproductiv Importurile sunt reglementate, exporturile pot fi hotărâte pe baza acordurilor bilaterale cu țări terțe sau pe baza acordurilor Uniunii Europene cu țări terțe. La articolul 9 avem o problemă, fiindcă acolo se spune că toți operatorii trebuie să dea dovadă de cunoștințe privitoare la sănătatea animalelor. Cum se va face acest lucru? Se va da un certificat care să ateste la deținerea acestor cunoștințe, iar pentru animale sălbatice va fi mult mai greu de obținut acest lucru. Identificarea riscurilor se face propunerea de a delega formatul de identificare a riscurilor. Nu cred că trebuie reglementat formatul, ci informațiile care trebuie să fie comunicate. Nu văd de ce statele membre nu pot avea, n-ar putea avea formate diferite. Răspăind propunerea, am senzația că Comisia încearcă să controleze circulația animalelor în cadrul statelor membre. Poate nu am înțeles eu bine, dar Dar cred că astfel de decizii ar trebui să uh, fie, ar putea să, ar putea să fie luate din scurs și ar trebui să fie lăsate la nivel local. Mulțumesc. Aș dori acum să dau cuvântul domnului Agniu. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul uh, acestui punct de pe ordinea de este foarte simplu. Sănătatea animalelor. Un animal sănătos este un animal care uh, are șanse de a rămâne în viață, dar dacă legislația aceasta va fi introdusă în Marea Britanie în următorii 2-3 ani, va ucide milioane de pui anual. Asta nu cred că este uh, un element pozitiv pentru sănătatea animalelor, a păsărilor. Este vorba de, de interzicerea uh, tăierea ciocului cu uh, raze infraroșii. Este un fel de uh, circumcizie. Ce se întâmplă cu uh, acești pui care nu au fost, care nu le s-a tăiat ciocul? ciocul va, va um, fi încovoiat, va rămâne încovoiat. Dacă dacă um, puii se ciupesc reciproc, atunci acest uh, cârlig al ciocului uh, produce o rană și uh, va curge sânge, iar gustul de sânge face puii să continue să se ciugulească și duce la canibalism animal. Unele exploatații agricole au, au propus să testeze această acest, această procedură de a nu tăia ciocul cu infraroșii, iar acum uh, regretă, regretă din, din tot sufletul acest uh, program pilot, uh, au renunțat pur și simplu și au cerut contract, contractorilor să să efectueze această procedură rapid din cauza canibalismului care a luat amploare în coloniile de pui. Eu propun, că, eu vă spun că dacă, dacă se interzice această procedură, va fi foarte greu să, să creștem uh, specii de pui care să nu fie sălbatice, fiindcă este foarte greu. Acesta este un instinct uh, natural al puilor. Haideți să, să fim conștienți de ce se întâmplă și să punem capăt acestui lucru. Mulțumesc, nu mai avem vorbitori. Dau, dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului și participanților la dezbateri. Cred că propunerea comisiei a fost uh, primită foarte bine și mă bucur acest lucru. Propunerea este ambițioasă, vă reamintesc că ar înlocui 40 de acte normative adoptate de Consiliu și Parlament care sunt în vigoare la ora actuală. Deci, este un document complex, iar Comisia a muncit din greu pentru a pregăti această propunere legislativă. Contribuția Parlamentului și a Consiliului va fi extrem de importantă, fiindcă astfel se va îmbunătăți mai departe legislația. Una dintre principalele aspecte ridicate pe care le-am preluat și la care nu mă așteptam este îngrijorarea privind numărul foarte mare de acte de punere de executare și de acte delegate. Înțeleg îngrijorarea dumneavoastră, dar vă spun încă o dată că noi dor, dorim să, să înlocuim 40 de acte normative. Iar acestea includ numeroase acte delegate, competențe delegate de către Comisie altor organisme pentru a adopta sau a aplica legislație secundară în conformitate cu mm, a, a, aranjamentele de comitologie anterioare. Dacă se va adopta acest document, lucrurile vor fi simplificate foarte mult. Vom, uh, se va reduce numărul, numărul de acte delegate. Simplificarea va fi uriașă. Iar asta dorește să obțină comisia, cum bănuiesc că înțelegeți, bineînțeles. Noi dorim să dăm dovadă și de echilibru în recomandările noastre. Deci încercăm să ne asigurăm că folosim uh, prevederile tratate de la Lisabona ca uh, ba, ca un punct de plecare pentru actele delegate acolo unde se cuvine. Dar suntem gata să discutăm cu dumneavoastră pentru a primi informațiile necesare pe care doriți să le furnizați. Ați vorbit despre lista bolilor. Aceasta este, este o chestiune pe care suntem gata să o discutăm când doriți dumneavoastră și când doriți dumneavoastră pentru a vedea cum putem îmbunătăți lista pe care am propus-o la ora actuală. propuneri mai fundamentale. Da, nu este o propunere privind uh, bunăstarea animalelor, dar se ține cont de principiile uh, bunăstării animalelor, așa cum solicită tratatul la articolul 13 și se fac referiri la bunăstarea animalelor, așa cum este normal, fiindcă este un element extrem de important, bineînțeles. Recunoaștere foarte clar, criteriile care trebuie să fie aplicate în ceea ce privește diagnosticarea bolilor. Uh, acolo unde există boli, bineînțeles, nu este garantată bunăstarea animalelor, fiindcă în momentul în care animalul uh, suferă de encefalită aftoasă, nu, nu, poate, nu poate mânca, fiindcă nu poate pășuna și așa mai departe, paște și așa mai departe. Toate aceste boli sunt foarte importante și au un efect asupra bunăstării animalelor. Deci nu putem să spunem că nu, această legislație nu ține de bunăstarea animalelor, fiindcă uh, încercăm în egală măsură să îmbunătățim condiți, eh, eh, condițiile de trai ale animalilor. Este important să aflăm ce părere aveți dumneavoastră și să demarăm un dialog. Apoi, rezistența la organisme antimicrobiene. Avem deja un cadru legislativ în directiva existentă. Un regulament eh, privind controlul acestora două legislații adoptate de Consiliu și Parlament. Propunerea Comisiei nu, nu va abroga această legislație. Poate include aspecte ulterioare privind uh, rezistența antimicrobiană, dar uh, rezistența, dar, uh, scuzați, legislația actuală nu va fi nu va fi abrogată. Deci legislația actuală în ceea ce privește verificarea patogenilor uh, a organismelor antimicrobiane și, și altele, toate vor rămâne în vigoare. Iar crescătorii de animale sunt liberi să, folosea, să folosească aceste, această legislație și prevederile aferente. Așa cum fac la ora actuală, îi va ajuta acest lucru în egală măsură să evalueze impactul bolilor animalelor asupra oamenilor. Asta în ceea ce privește mm, rezistența antimicrobiană. Bineînțeles, raportul va trebui să, să fie întocmit în momentul în care acești patogeni ar avea, afect, ar avea efecte asupra sănătății oamenilor. Dar aceste aspecte vor fi incluse în noua legislație pentru a îmbunătăți legislația pe care o avem la ora actuală la dispoziție. Obiectivul nostru este îmbunătățirea legislației pe care o avem pentru a ne asigura că acolo unde se folosesc produse farmaceutice, acest lucru se face în modul cel mai optim, în mod reglementat, iar regulamentul nu va nu va genera control uh, privind uh, bolile transmisibile, cum ar fi zoonoze, care sunt transmisibile oamenilor. Vom uh, coopera de aproape cu colegii noștri care se ocupă de produse farmaceutice pentru a ne asigura că am acoperit uh, întreaga gamă a problemelor care ar putea apărea în contextul rezistenței antimicrobiene. O altă problemă la care a fost ridicată aici uh, o reprezintă produsele de pe piață da, și reglementarea acestora. Există măsuri eh, la nivel național care reglementează circulația animalelor. Propunerea nu va schimba situația actuală. Există regulamente în vigoare, un regulament în vigoare extrem de amănunțit care se referă la circulația și transportul și vânzarea animalelor dintr-un stat membru în altul. statele membre sunt uh, cele răspunzătoare de reglementarea transportului animalelor pe teritoriul țării respective. Noi nu vom schimba acest lucru, nu dorim să intervenim în acest domeniu deloc. În ceea ce privește importurilor, importurile, această problemă este diferită, iar aici legislația actuală a fost foarte eficientă. Noi uh, nu dorim decât să întărim prevederile privind sănătatea animală, mai ales în ceea ce privește importurile de animale vii, precum și produsele de origine animală. Asta în ceea ce privește importurile. Acum, în ceea ce privește exporturile, propunerea a fost uh, importantă pe mai multe planuri printre care îmbunătățirea prevederilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește sănătatea animalelor, cât și uh, cât și dorința de a explica foarte clar țărilor terțe că regulamentele noastre sunt extrem de importante și trebuie respectate. Comisia își dă seama care sunt dificultățile ce pot apărea aici în ceea ce privește explicarea acestui rezon de al a legislației noastre, cât și a Uniunii, cât și a Uniunii Europene uneori, vorbim cu pereții. Se pare că nu, nu este înțeleasă Uniunea Europeană și, le, și legislația sa complicată, iar țările terțe ar putea considera că sunt uh, Uh, pur și simplu scuze și refuză să ne accepte produsele care aduc cu sine standarde și norme stricte. Trebuie să explicăm, deci, uh, care este motivată din, spate, din spatele legislației și trebuie să, exprimă, să explicăm foarte clar că legislația are obiective foarte clare, este eficientă și ne reglementează exporturile, asigurând în egală măsură calitatea acestora. S-a ridicat un aspect uh, care necesită, după părerea mea, un, uh, un răspuns precis. Este vorba de laboratoarele de referință. Avem 14 la ora actuală în Uniunea Europeană, 14 la număr, care se ocupă de anumite boli, iar ele joacă un rol extrem de important. joacă un rol extrem de important în ceea ce privește asigurarea sănătății animalelor în Uniunea Europeană. Și nu numai acum, de ani de zile, activitatea acestor laboratoare este excelentă în ceea ce privește coordonarea la nivel național eh, și la nivel european cu alte laboratoare. Aceste laboratoare sunt de calitate, eh, suscită încredere, iar cercetarea este de cea mai înaltă calitate și au adus contribuție la uh, sănătatea animalelor, iar propunerea Comisiei dorește să consolideze rolul acestor laboratoare de referință, dat fiind uh, um, contribuția lor extrem de importantă la nivelul stabilirii politicilor. Deci uh, va exista finanțare în acest sens care va arăta dorința Comisiei de a consolida acest aspect. Apoi, încă un lucru legat de laboratoare este extrem de important și anume faptul că propunerea comisiei se referă la agenții de diagnosticare și bazele de date a acestora. Am uh, asistat uh, la focare de boli în trecut, uh, unde a fost greu de evaluat impactul acestora asupra pieței. Uneori este greu să, asig- să ne asigurăm că agenții de diagnosticare sunt disponibili pentru a putea efectua controle la momentul oportun. Deci eh, aceste baze de date care sunt eh, puse la dispoziție de laboratoarele de referință sunt extrem de importante. Iată deci că este uh, este clar încă o dată că acest laborator are nevoie de resursele necesare și trebuie să coopereze și să colaboreze cu laboratoarele naționale pentru a face schimb de, import, de informații pentru aceste baze de date și actualizarea lor. Apoi, legislația. Un aspect care uh, s-a fost ridicat în ceea ce privește uh, zoonozele și produsele de origine animală. Propunerea Comisiei însumează această legislație. Am uh, spus deja că capitolul privind uh, antimicrobienele nu, uh, nu anulează legislația actuală, deci legislația privind uh, antimicrobienele um, și așa mai departe va rămâne în picioare, fiindcă are un efect asupra sănătății publice. Iar uh, acestea, uh, acesta este chiar mai important decât în ceea ce privește impactul asupra sănătății animalelor. Bineînțeles că nu dorim să, să revocăm această legislație formarea, un element, uh, iată, la fel de important. Recunoaștem acest lucru, dorim, să, dorim ca acest sector să fie productiv și, bineînțeles, dorim să avem veterinari bine calificați care pot să efectueze aceste sarcini extrem de importante în acest domeniu. Nu în nu doresc să vorbesc acum despre brevete, despre licențe, s-ar putea să trebuiască să ne aplicăm asupra acestui subiect prin acte delegate, dar deocamdată considerăm că nu este necesar acest lucru. Controlul bolilor în rândul animalelor sălbatice. Comisia nu sugerează ca Uniunea Europeană să reglementeze incidența bolilor uh, în rândul animalelor sălbatice, fiindcă ar fi nerealist, dar unele boli ce afectează animalele sălbatice au fost uh, descoperite la nivel transfrontalier. Chiar și în țări terțe, cum ar fi pesta porcină africană, s-a manifestat de curând în, și în Rusia și Ucraina, după care și în Uniunea Europeană. În uh, trecut am uh, controlat în mod eficient uh, turbarea la rândul la lupi prin vaccinare, deci nu propunem controle stricte asupra animalelor sălbatice, o, o propunere nerealistă și prea ambițioasă, bineînțeles, dar acolo unde se poate face o intervenție în mod realist, o intervenție care putea să aibă un rezultat pozitiv, în aceste cazuri am recomandat-o. O să mă opresc aici, domnule președinte, dar uh, vă stau la dispoziție raportorului și nu numai. Sunt gata să colaborez foarte strâns cu dumneavoastră pentru a ajunge la rezultatele cele mai bune pe marginea acestui dosar. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Doamna Iegle. Herr Vorsitzender, darf ich eine Frage an die Kommission stellen? Mulțumesc. Vreau să pun o întrebare, dacă îmi permiteți, domnule președinte. Uh, o întrebare către Comisie. Mă întreb dacă Comisia s-a gândit ce trebuie reglementat la nivel european de către Comisia Europeană, în, la ce nivel de detaliu a ajuns Comisia și ce credeți că trebuie să rămână la latitudinea statelor membre și uh, să fie reglementat de către acestea conform principiului subsidiarității. Președintele, nu mai văd pe nimeni care să dorească să intervină, așadar rog reprezentantul Comisiei să răspundă întreba la întrebare. Thank, thank you, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum a spus raportorul, aceasta este o, un act legislativ care se ocupă de bolile transmisibile. De ce? Pentru că, bineînțeles, începește bolile transmisibile, valoarea adăugată a acțiunii europene este evidentă. Când e o boală care poate fi ușor uh, răspândită uh, transfrontalier, este evident că există o valoare adăugată în a lupta uh, cu această problemă într-un mod armonizat la nivel european. Așadar, am extins în criteriile de listare a bolilor, am ex extins acest concept pe care îl rezum foarte pe scurt acum, pentru ca să fie clar pentru ce boli este necesară și chiar esențială acțiunea la nivel european. Totuși, lăsăm statelor membre o anumită libertate de a acționa, de asemenea în legătură cu alte boli, cu condiția ca acțiunile pe care le întreprind statele membre să nu vină împotriva principiilor textului și împotriva principiilor pieței unice. Să nu uităm că timp de decenii bolile animale au fost utilizate, dacă vreți, și pentru măsuri protecționiste. Știm foarte bine. Vedem că uneori țări terțe tind să restrângă importurile sub, pretextul că, sub pretexte nejustificate și, prin urmare, trebuie să fim atenți la nevoia de echilibru în intervenția europeană și cea a statelor membre. Și intervenția statelor membre nu poate fi nerestricționată, pentru că altfel am intra în aceeași buclă a unor restricții nejustificate în calea pieței unice. Sper că am răspuns uh, clar. Pani poseł jeggle kiwa głową, w związku z tym sądzę, że jest usatysfakcjonowana wypowiedzią. Doamna jeggle ne confirmă că este satisfăcută de răspuns. O rog pe doamna raportor, doamna Paulsen, să ia cuvântul. Sigur, dacă doriți să mai faceți. Doamna Paulsen, mulțumesc, doamne președinte, și mulțumesc foarte mult celorlalți colegi și mai ales raportorilor din umbră pentru că au intervenit. Cred că dacă rezumăm această discuție de până acum, putem spune că lucrurile sunt și mai clare, în sensul că trebuie să rămânem în acest cadru și să ne ocupăm de aceste boli transmisibile de la nivel european. Cred că vom face multe progrese și sunt sigur că vom avea o cooperare foarte bună și cu Consiliul și Comisia. Și aș vrea doar să adaug ceva, să mă adresez raportorilor din umblă. Pentru următoarele două săptămâni în următoarele două săptămâni o să fiu plecată din motive pe care nu le pot explica aici. Așadar, la începutul lui octombrie vom uh, începe activitatea adevărată de redactare a unui act legislativ cât mai bun. Vă mulțumesc pentru discuțiile de astăzi. Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor. Audierea pentru acest dosar va avea loc pe 25 noiembrie și uh, pentru dosarul anterior pe 5 noiembrie vom avea audiere. Așadar, doamnă Junior, am încheiat discuțiile pe ordinea de zi de astăzi pentru că domnul Silvestris, avizul domnului Silvestris a fost amânat. Avem uh, informații in, interesante. Copacogica ar dori să vă invite la un cocktail care va avea loc astăzi la ora 18 aici în Parlament la sala SPG 3. Am uh, informat organizatorii că ședința s-ar putea să se termine mai repede. Deci, uh, cocktailul începe la ora 18, nu mai devreme, Coge. La ora 18, așadar. Ei ar dori să ne vorbească și să ne invite să uh, bem uh, ceva. De ce? Cogec în mai a început o campanie și un concurs intitulat uh, Agricultura este importantă pe webpage-ul lor, în, pe rețele de socializare, peste tot și în stațiile de metrou au afișe în care subliniază importanța cooperativelor agricole pentru reforma politicii agricole comune, pentru siguranța alimentară și astăzi această acțiune Copacogec se încheie. Domnul Paul de Castro va conferi niște premii și va vorbi despre acordul politic privind reforma PAC și probabil va vorbi și despre situația generală a agriculturii astăzi. Așadar, încă o dată... Tigorulitstva. Șeful Copacogica de asemenea și-a exprimat unele opinii privește viitorul agriculturii europene și acest cocktail va fi o ocazie ca astăzi, aici, la intrarea în această sală, la ora 18 să discutăm cu el. Deci vă invit în numele Copacogica. Nu ne așteptam să terminăm uh, așa de repede, dar asta e, așa s-a întâmplat, am, am terminat, am epuizat ordinea de zi și dacă nu mai sunt întrebări sau comentarii, aș vrea să uh, ridic ședința. Ne vom reîntâlni mâine dimineață la ora 9 și V-am informat deja care sunt schimbările la ordinea de zi. Așadar, încă o dată, în numele Copacogeca, aș vrea să vă invit la un cocktail în fața acestei săli la ora 18. I think that's all is clear. I think that's Yeah, yeah, yeah.